Przewodniczący! Witam koleżanki i kolegów. Bună ziua, aș dori să vă urez tuturor bun venit, domnilor și domnilor. I could ask you, colleagues. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja 2000. Sesiunea suspendată pe 12 mai se reia astăzi. Am niște informații preliminare pentru dumneavoastră astăzi. Pentru a șasea oară, Uniunea Europeană sărbătorește Ziua Internațională de Luptă împotriva Homofobiei. Cu 20 de ani în urmă, homosexualitatea a fost uh, ștersă de pe lista oficială a bolilor uh, Organizației Mondiale a Sănătății. Uniunea Europeană se pronunță împotriva oricăror forme de homofobie, lucru reflectat în tratat și în Carta Drepturilor Fundamentale. În această lună am sărbătorit a 60-a aniversare a declarației lui Schuman. Pe 8 și 9 mai, la Bruxelles și la Strasburg, am ținut zilele deschise ale Parlamentului European și am reușit să vedem îndeaproape cum arată activitatea Parlamentului European. Peste 33.000 de cetățeni ai Uniunii Europene au vizitat Parlamentul la Bruxelles și la Strasburg a existat o reuniune în această sală cu 800 de reprezentanți ai tinerilor din toate statele membre ale Uniunii Europene. Am discutat cu ei și eu și 11 membri ai Parlamentului European am discutat subiecte de actualitate. Un al treilea punct de informare, cu o săptămână în urmă, marți 11 mai, am avut uh, cinstea deosebită de a acorda premiul pentru tineret Charlemagne la Aachen. Au existat premii pentru cei din uh, Germania, Irlanda și Bulgaria. Proiectul german a reunit 21 de state membre și 24 de universități tehnice, de politehnici, un proiect comun tehnic. Principalul premiu Charlemagne a fost acordat uh, la Aachen pe 13 mai, la două zile după ce s-a acordat premiul pentru tineret și a fost, câștig, a fost câștigat de premierul polonez Donald Tusk. Al patrulea punct de informare. Săptămâna trecută am participat la Stockholm la lucrările reprezentanților Uniunii Europene. Au existat reprezentanți din 34 de parlamente naționale. Am discutat despre lucrările viitoare ale președinției belgiene, colaborare între parlamentele naționale și Uniunea Europeană. Lucrările au fost organizate de colegii noștri din uh, Parlamentul suedez. Au existat și numeroși reprezentanți ai guvernului spaniol, care, după cum știți, au președinția Uniunii Europene în momentul actual. Există și reuniunea ale comisiilor parlamentare și reuniuni comune între reprezentanții Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Aș dori de asemenea să adresez felicitări Ungarie și Regatul Unit, care au noi guverne. Sper că acestea vor fi guverne stabile, pentru că în Uniunea Europeană avem nevoie de guverne stabile. Avem nevoie de aceste guverne pentru a putea adopta decizii rapide care se impun. Reprezentăm așadar o poziție comună și va trebui să Lucrăm în strânsă colaborare cu toate guvernele naționale ca să fim siguri că lucrările noastre pe scală comunitară sunt cât mai eficace. Iată ce doream să vă spun în acest moment. Procesul verbal la reuniunii de pe 6 mai. Ați primit acest document, acest proces verbal. Există observații cu privire la procesul verbal? Dacă nu, îl adoptăm în mod oficial. E vorba de știința de pe joi, 6 mai. solicitare de intervenție, vă rog. Mr. Mario Mauro. Domnul Mario Mauro. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vă amintesc că în această dimineață în Afganistan, doi soldați italieni din brigada Țurin au fost uciși într-un atac.